dezbaterea pe acest subiect. Așadar, și înainte de a trece la subiect, am uh, o, un anunț. Autoritățile competente din Germania mi-au comunicat alegerea doamnei Anet Coevius ca înlocuitor pentru domnul Klaus Heiner uh, în vigoare din 12 martie 2014, conform articolului 7 aliniatul 1 din actul privind alegerile membrilor la Parlamentul European, Parlamentul ia notă de alegerea doamnei Anet Coevius Uh, cu aplicare din 12 martie 2014. Îi urez așadar bun venit noi noastre colege și îi amintesc că, conform articolului 3, aliniatul 2 din regulament, câtă vreme um, capacitatea sa nu este verificată și declarată ca atare și nu există vreo contestație, doamna Covius um, se bucură de drepturile sale cu condiția uh, unei uh, declară, declarații anterioare că nu exercită alte funcții incompatibile cu cea de deputat în Parlamentul European. Există observații?